Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, permiteți-mi să vă urez bun venit la reuniunea noastră. Mai avem o serie de puncte de pe ordinea de zi de discutat în această după-amiază. Văd că este și o participare masivă. Permiteți-mi să Trecem la punctul 7, definirea unei noi agenda digitale pentru Europa 2015. Raportoare este colega noastră Pilar del Castillo, care îi dau și cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este ultimul schimb de opinii pe marginea diferitelor amendamente înaintate pentru Agenda Digitală pentru Europa 2015.eu. Haideți să vedem care este situația actuală. Nu vor mai surveni probabil multe modificări. Am ajuns, se pare, la un acord și am putut să includem în acest acord uh, marea majoritate a grupurilor care sunt prezente în, acest, în această comisie. Am elaborat 28 de amendamente de compromis, ajungând la un acord pentru o poziție comună pentru agenda digitală pentru Europa 2015. Aș dori să mulțumesc grupurilor politice, raportorilor din umbră pentru eforturile depuse. pentru a putea ajunge astfel la rezultatul final pe care să sperăm că îl vom consacra mâine. Doresc însă să-mi exprim mulțumirile deja de pe acum. Eu cred că este rezultatul care va fi adoptat și mâine în comisia noastră și care va fi probabil preluat și de plenul Parlamentului. Plec de la premisa că și plenul va fi de aceeași părere ca și comisia noastră. Ceea ce este binevenit pentru că în momentul de față Marea majoritate a instituțiilor europene, începând de la Comisie, Consiliu, dar și președinția spaniolă, au elaborat propuneri care au mers în aceeași direcție, scopul fiind acela de a creiona un cadru strategic cu ajutorul căruia să se creeze cele mai bune condiții cu care Uniunea Europeană să poată fructifica potențialul. Așadar, întregul potențial al revoluției digitale, dacă îmi permiteți să o numesc așa. Iar Parlamentului revine un rol de lider. Și ar trebui să ne bucure acest lucru. Plecăm de la o inițiativă a Comisiei. În august, Comisia ne-a solicitat o evaluare a agendei digitale 2010 și noi am elaborat și un raport din proprie inițiativă și astfel <clears throat> se extinde rolul important al Parlamentului în această chestiune, asta după uh, pachetul în domeniul telecomunicațiilor, care a fost adoptat nu doar cu eforturile Parlamentului, dar și cu sprijinul Comisiei și al Consiliului, unde toți am avut același obiectiv de a crea cele mai bune investiții pentru investiții, siguranță juridică, protecția consumatorului și așa mai departe. După acest pachet urmează următorul pas în primul rând, pachetul Telecom va trebui pus în aplicare cât mai rapid în toate statele membre, iar acest lucru constituie premisa pentru implementarea agendei digitale. Și este în aceeași măsură important să nu așteptăm uh, punerea completă în aplicare, ci să venim cu puncte strategice pentru dezvoltarea ulterioară, pentru a da o orientare și în ceea ce privește anumite măsuri concrete prin intermediul cărora aceste obiective pot fi atinse. Acesta este obiectivul final al unei agende digitale, un fel de cadru strategic care este susținut de noi toți și care și concretizează anumite aspecte cu măsuri și instrumente specifice cu ajutorul cărora aceste obiective să fie atinse. Nu aș dori să intru în detaliu acum, Cred că nu este nevoie să explicitez aceste aspecte încă o dată, dar Parlamentul are o opinie foarte clară în ceea ce privește principiile pentru acest cadru strategic de referință. Aș dori să subliniez două elemente principale. În centrul acestor preocupări pentru era digitală stă cetățeanul, individul. Ceea ce înseamnă că cetățeanul va trebui să poată decide singur cum anume va acționa în era digitală, va trebui să aibă acces la rețelele digitale care îi deschid drumul spre noi informații și noi șanse iar drepturile consumatorilor trebuie protejate și la nivel digital. Acest uh, lucru este imperios necesar. Este până la urmă un fel de cerc vicios, dar în care trebuie rupt, dar în centrul preocupărilor noastre este individul. Iar al doilea cerc concentric îl reprezintă piața internă digitală, pentru că până în momentul de față nu avem o piață digitală internă corespunzătoare. Doar 7% din tranzacțiile pe internet ale cetățenilor sunt transfrontaliere. Toate celelalte se efectuează la nivel național, ceea ce înseamnă că există încă o fragmentare foarte mare a pieței, ceea ce împiedică fructificarea întregului potențial care ar trebui să fie la dispoziția tuturor celor 500 de milioane de cetățeni. Așadar, trebuie să depășim aceste obstacole care stau în calea pieței interne digitale, care trebuie să devină o piață competitivă avem nevoie de dezvoltarea unor competențe cheie care sunt foarte necesare pentru ca fiecare dintre noi să-și poată fructifica propriul potențial de a avea mai multe opțiuni, dar și mai multe opțiuni de preț. Acest lucru este absolut necesar pentru ca cetățeanul să poată să se bucure de toate avantajele. Permiteți-mi să vă atrag încă o dată atenția asupra faptului că pentru mine acesta reprezintă un moment uh, cheie acum la începutul acestei perioade legislative. Noi, deputații în acest Parlament, avem posibilitatea să continuăm să lucrăm pe marginea acestei agende patru ani de acum încolo și în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare. Și de aceea vă propun un fel de observator uh, digital unde pe mar- prin intermediul anumitor puncte de referință să poată fi făcute comparații. Și cred că anual va fi nevoie și de un fel de summit digital care să facă o evaluare uh, anuală pentru a vedea cum anume să folosesc aceste șanse masive ale revoluției digitale. Mulțumesc, are cuvântul pentru început doamna Vălean. Well, thank you, Chair. First of all, I would like to congratulate uh, the rapporteur. Primul rând, dați-mi voie să felicit pe raportoare, pe doamna Del Castillo, pentru progresele pe care le-a făcut, ținând cont că ei s-au prezentat 300 de amendamente într-o perioadă extrem de scurtă de timp. Cred că a fost într-adevăr important să ajungem la niște amendamente de compromis adecvate ca să putem accelera votul mâine și să formulăm un mesaj clar pentru comisie. E important uh, acest lucru pentru raport, însă totuși mă îngrijorează un lucru și anume faptul că strategiile pe care le avem în vedere sunt cumva să se transforme într-o simplă listă de doleanțe sau de dorințe cu mult prea multe obiective care nu vor fi putea îndeplinite, nu pe măsura așteptărilor. Eu sunt mulțumită cu amendamentele de compromis, cred că reflectă în mod echilibrat opiniile uh, prinse în aceste amendamente. Mă bucur că <clears throat> modificarea abordării serviciului universal pentru 100% uh, transmisie în bandă largă pentru cetățenii europeni a fost luată în considerare în amendamentul de compromis numărul 5 angajamentul privind această transmisie universală în bandă largă nu ar trebui să rezinte, reprezinte o povară suplimentară, iar fondurile alocate, alocate în acest sens să nu afecteze în mod negativ mediul concurențial, mai ales în acele sectoare ale pieței care deja se bucură de astfel de avantaje. Pe lângă asta, dincolo de a pune cetățeanul în centrul politicilor de TIC, și de a le da posibilitatea tinerilor să participe de plin la societatea digitală, compromisul pune accentul pe concurență atât în materie de servicii TIC și infrastructură, inclusiv telefonie mobilă, cablu și telecom, în beneficiul consumatorilor și al firmelor. Mai mult, salut progresele înregistrate în materie de conținut, pe când în raportul principal nu se făcea nicio trimitere la industria producătoare de conținuturi, acum această importanță este subliniată, cel puțin pentru ICTN. De asemenea, compromisul realizează un echilibru între dreptul consumatorilor de a se bucura de acces la conținuturi și restricțiile vigoare și dreptul celor care produc aceste conținuturi și dețin drepturile de autor. Totuși nu se face trimitere la diferența între industria producătoare de conținuturi web cei care fac aplicații <clears throat> complicând astfel situația drepturilor de autor. În ceea ce privește dividendul digital, mă bucur să văd că se pune accentul pe realocarea coordonată și la timp a spectrului de transmisie. Astfel sper că nu vom înregistra un impact negativ asupra statelor membre și vom maximiza valoarea spectrului de transmisie. Regret însă că nu se face nicio trimitere la măsurile menite a stimula cererea pentru servicii TIC și internet. Până în prezent, majoritatea eforturilor s-au concentrat asupra acestor măsuri de uh, sectorului de prestare, îmbunătățirea infrastructurii și așa mai departe. Într-adevăr, aceste măsuri sunt importante, dar totuși <clears throat> este oarecum inutil să te concentrezi exclusiv asupra acestui aspect. Nu are rost să ne asigurăm că toată lumea are acces la internet în bandă largă, atâta timp cât o mare uh, parte din populație nu este deloc interesată să se aboneze la internet. De, ace- de asemenea, pentru a avea de, a luat decizii politice care ar duce la îmbunătățirea mediului de afaceri și asta în loc de reglementări care nu fac decât să complice viața firmelor, trebuie să înțelegem ceea ce doresc utilizatorii finali și ceea ce au nevoie utilizatorii finali. Sper că în cele din urmă vom reuși să definitivăm amendamentele de compromis și asta cât de curând posibil, dar în orice caz nu sunt uh, în favoarea modificării modificărilor majore aduse la versiunea finală, pentru că textul propus, după cum spuneam, este categoric acceptabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Calfin. Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, la rândul meu, să mulțumesc raportoarei, doamna Del Castillo, pentru munca depusă de domnia sa la acest raport și, de asemenea, pentru colaborarea deosebită pe care am avut-o pe parcursul pregătirii acestui material, cel versiunii care va fi prezentată mâine pentru vot. Desigur, după, după cum ne așteptam, titlul a stârnit interesul multor protagoniști, multor membri ai Partidului European, iar rezultatul este un număr foarte, foarte mare de propuneri de amendamente. Într-adevăr, o sugestie foarte bună a raportoarei a fost să păstrăm discuția la obiect, să discutăm teme concrete și în cadrul acestui domeniu atât de larg să găsim acele puncte care ar permite discuției să avanseze înainte de comunicarea comisiei. A fost o decizie, într-adevăr, deosebit de înțeleaptă să nu redeschidem sau să repetăm problemele și capitolele odată închise și rezolvate au fost ceva variante în materie de pachetul Telecom și așa mai departe. Prin urmare, ideea a fost să nu mai redeschidem discuția pe aceste capitole, ci să cerem pur și simplu ca acestea să fie introduse, puse în aplicare și să trecem la pasul următor și consider că această abordare a fost într-adevăr una deosebit de benefică. Desigur, ideea raportului este să trimită un semnal politic cuprinzător din partea Parlamentului European și ne așteptăm ca propunerile și a, comunicarea Comisiei, care urmează să vină la finele lunii următoare, să reflectă și la acest lucru. Vom continua să discutăm aceste lucruri în încercarea de a pune în aplicare o politică concretă prin intermediul lor. Am avut câteva lucruri importante de făcut în cadrul grupului nostru al socialiștilor și democraților care au participat la redactarea acestui raport. Eu am să menționez doar câteva dintre aceste lucruri. Desigur, <clears throat> am fost pe deplin de acord și am considerat că trebuie să găsim um, un mod de a sprijini la maximum investițiile menite a spori competitivitatea pe internet. De asemenea, în materie de transfer digital, considera că trebuie să ne gândim la consumatori, la oferta unor servicii la prețuri avantajoase și accesibile pe internet. Asta din dorința de a transfera numai uh, activitatea unor firme și servicii publice, dar și a unei mari părți din viața publică însăși în acest spațiu virtual și de aceea punctul de vedere al consumatorilor rămâne deosebit, deosebit de important. Ne-a interesat în mod deosebit acei consumatori care se află undeva pe marginea sau în afara celor care planifică destinele mediului de afaceri, cei care nu au un loc de muncă, care au diferite handicapuri, care trăiesc în zone izolate. E greu să te bazezi doar pe, raționament, pe, pe rațiuni economice când te gândești la aceste persoane. Într-adevăr, consider că în viitor, în cadrul Parlamentului European, tocmai acest aspect uh, va fi discutat pe larg. Din ce am înțeles de la colegii și din alte grupuri, am înțeles că este foarte important să garantăm neutralitatea internetului, un principiu care a fost uh, mereu susținut de acest Parlament și care trebuie să fie susținut și pe viitor dacă dorim să avem uh, într-adevăr un mediu adecvat și să sprijinim cu adevărat dezvoltarea acestui mediu, internetul. Ne-a interesat foarte mult uh, rolul pe care l-ar putea juca tehnologiile moderne în dezvoltarea economică și în crearea de noi locuri de muncă, în crearea de multe posibilități suplimentare pentru public în general. Ne-a interesat acele probleme privitoare la securitate și garanții, la reglementarea Sigur, nu putem rezolva aceste probleme aici, însă se face trimitere și referire la acestea, cum ar fi, de exemplu, utilizarea abuzivă sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, de fel alte infracțiuni pe internet. De asemenea, am adoptat, sau cel puțin Parlamentul a adoptat o directivă care a introdus conceptul de mere conduit. Cam acestea ar fi lucrurile principale asupra care ne-am concentrat noi, socialiștii și democrații, și cred că în mare parte, în mare măsură, am reușit să găsim un compromis care nu este unul slab, care este un compromis acceptabil pentru toate grupurile politice principale și care în același timp uh, indică foarte limpede care este poziția Parlamentului în materie de dezvoltare viitoare a internetului. La asemenea, cred, consider că aceste amendamente de compromis reflectă pe deplin uh, preocupările grupurilor reprezentate aici. E, e greu să să nu ai consens în anumite, în anumite, în multe puncte de vedere discutate aici. Noi eh, vrem un raport care să dea un semnal politic clar și limpede, dar vom continua să ne concentrăm asupra acestor aspecte. Prin urmare, sunt foarte puține lucruri care ar mai, răma, care ar mai rămâne de rezolvat, sunt chestiuni absolut minore și cred eh, că Parlamentul European va lua în acest sens o decizie extrem de benefică și adecvată. Vă mulțumesc, stimate coleg. Domnul Enciu. Apreciez efortul depus de doamna Del Castillo la elaborarea acestui raport care a prezentat o dificultate deosebită. De asemenea, țin să apreciez și aportul adus de colegii mei prin amendamentele pe care le-au le -au adus. Agenda digitală, precum și dezvoltarea pieței unice IT, se numără normal printre prioritățile noastre și ale președinției. Uh, nu putem să vorbim de secolul 21 fără a face referire la internet, rețele de comunicații și așa mai departe. Salut uh, în uh, acest raport ideea prin care s-a pus accentul pe alfabetizarea tinerilor, alfabetizare digitală, întrucât aceștia sunt cei care utilizează cel mai mult noile tehnologii și trebuie ca urmare să o facă într-o manieră sigură, eficientă și în același timp proporțională. Pe altă parte, ă, vreau să subliniez nevoia unei campanii de informare digitală dedicată adulților și în special părinților, prin care aceștia să dobândească cerințele necesare educării și protejării copiilor în lumea informatică, atât din perspectiva siguranței cât și a protejării intimității. Aș vrea să aduc uh, în discuție un punct în contextul uh, crizei economice și a creșterii șomajului în rândul tinerilor și nu numai, uh, aș dori să atrag atenția asupra amendamentului numărul 166, prin care cer Comisiei elaborarea unui plan de promovare de noi afaceri online și acordarea de facilități, în special pentru cei recent disponibilizați. Cer așadar suportul dumneavoastră Uh, pentru acest amendament și în același timp uh, sprijinul dumneavoastră față de cetățenii Uniunii Europene, acordându-le o nouă șansă. Prin aceste facilități uh, putem contribui la reducerea semnificativă a numărului șomerilor în Uniunea Europeană. Deși a fost cuprins parțial în amendamentul de compromis numărul 13, acum nu mai acoperă și partea socială a ceea ce am propus. Colegii mei, dumneavoastră, puteți spune că partea socială nu face obiectul acestui raport, dar cetățenii Uniunii Europene așteaptă și de la noi, membrii acestei comisii ITRE, un semn că îi sprijinim cu fapte concrete în această perioadă dificilă. Vă mulțumesc! Bedanke mich, Angelica Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pentru început să-i mulțumesc doamnei raportor pentru excelenta activitate. Nu ne-a prezentat doar un raport, ci, așa cum au menționat și antevorbitorii mei, a reușit uh, să găsească un numitor comun pentru majoritatea amendamentelor de compromis, care probabil vor uh, trece ca atare și la votare. Vă mulțumesc așadar pentru munca depusă. Aș dori să mă refer la două aspecte deja amintite. Cred că <clears throat> important uh, este dacă ținem cont și de ultimii cinci ani, când am avut consultări pe marina pachetului Telecom, pentru că reușisem deja să ne formăm o părere în ceea ce privește agenda digitală. Acum este vorba și de punerea în aplicare a celor compromisuri care au fost uh, negociate cu dificultate între diferitele grupuri politice în trecut. Acest uh, lucru revine acum Comisiei de a implementa în mod corespunzător aceste elemente. Văd uh, că directorul general din partea Comisiei tocmai discută cu președintele nostru. Sper că mesajul meu ajunge și la dânsul. Încă o dată, așadar, sper că Comisia va implementa ca atare recomandările noastre și anume în ceea ce privește investițiile în noile rețele, unde în Parlament, după îndelungi consultări, am ajuns la un acord și în, pentru a vedea ce se poate face pentru a urgenta și a accelera investițiile în aceste rețele ale viitorului. De aceea, rugămintea mea încă o dată Asta și în perspectiva propunerii dumneavoastră care este așteptată în iunie, să aveți grijă ca acest, această propunere să corespundă și recomandărilor noastre anterioare. Atât din partea mea, încă o dată aș dori să felicit pe doamna raportor. Avem o nouă comisie acum cu o nouă comisară, însă, domnule director general, Parlamentul care acum, după tratatul de la Lisabona, a devenit mai uh, influent, va avea grijă ca recomandările sale să fie puse în aplicare ca atare. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Țicău. Felin Danker, prezident. Aș dori și eu să o felicit pe doamna Pilar del Castillo pentru raportul domniei sale, un raport foarte bine făcut uh, și Cred că este punctul de plecare pentru întreaga noastră activitate în următoarea perioadă pe agenda digitală. Aș dori să fac câteva precizări. Întâi și întâi trebuie să recunoaștem faptul că în ceea ce privește directiva serviciilor, din păcate, nu există în acest moment posibilitatea ca un furnizor de servicii dintr-un stat membru să poată furniza serviciile respective în orice alt stat membru. Deci, din acest punct de vedere, piața internă nu este, sau obiectivele de realizare a pieței interne pentru servicii încă nu sunt uh, îndeplinite în totalitate uh, și uh, de aceea cred că această agendă digitală va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind crearea pieței unice pentru servicii. Uh, în ceea ce privește competențele digitale, cred că este un lucru absolut uh, obligatoriu. Nu putem dezvolta societatea informațională fără a avea utilizatori uh, care să cunoască tehnologia, tehnologiile digitale și care să cunoască și care sunt riscurile asociate utilizării acestor tehnologii. De asemenea, salut faptul că um, sunt multe Uh, referiri la acoperirea 100% cu uh, uh, broadband. Există de altfel și în planul european de redresare economică o sumă alocată, o sumă importantă alocată pentru acoperirea cu 100% până la sfârșitul acestui an. Și cred că în acest sens și utilizarea eficientă a dividendului digital Uh, inclusiv eliminarea interferențelor posibile între uh, actualii utilizatori și viitorii uh, utilizatori ai dividendului digital, cred că sunt elemente care vor contribui la o mai bună dezvoltare a societății informaționale. Aș sublinia în ceea ce privește securitatea faptul că este adevărat, suntem, deci partea de protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții private este esențială și de asemenea faptul că încrederea consumatorului uh, în um, uh, societatea informațională se bazează foarte mult pe nivelul de securitate uh, și de încredere pe care acesta îl are în serviciile societății informaționale. Am făcut câteva amendamente și aș vrea să subliniez importanța dezvoltării sistemelor de guvernare electronică, Uh, și aici aș uh, insista asupra sistemelor de achiziții publice prin mijloace electronice. Încă din 2005, statele membre și-au luat angajamentul ca până în 2010 uh, să se realizeze 50% din achizițiile publice prin mijloace electronice. Acest lucru încă nu s-a realizat. De aceea sper ca măcar până în 2015 acest lucru să devină o realitate. Uh, de asemenea, în ceea ce privește inițiativa Invoice, uh, știm că noul uh, comisar, domnul uh, Tajani, și-a luat din nou angajamentul că va susține această inițiativă și știu că în aprilie va fi o conferință ministerială în Spania, având ca obiectiv dezvoltarea inițiativei privind factura um, electronică și răspândirea ei la nivel european. Și aici aș face o precizare, de exemplu, studii recente arată că pentru completarea online a unei declarații de TVA, costurile se reduc pentru o întreprindere cu 10, la, cu 10 euro, pe declarație, ceea ce înseamnă la nivelul Uniunii Europene o economie de aproximativ 500 de milioane de euro. Iată deci că sunt, sunt investiții pentru societatea informațională, dar sunt și beneficii imense, atât pentru consumatori, dar evident și prin reducerea cheltuielilor uh, publice. De altfel, dacă revin la sistemele de achiziții publice, trebuie sub, să subliniem faptul că ele reprezintă 16% din produsul intern brut al Uniunii Europene, deci o piață extrem de importantă și, de asemenea, ă, rezultate remarcabile se pot realiza în domeniul sănătății ă, e-health, unde ă, cheltuielile în acest domeniu reprezintă 11-18% din totalul cheltuielilor publice. Vreau însă să atrag atenția, domnule președinte, asupra faptului că, din păcate, nu există încă, la nivel european, interoperabilitatea asigurată între diferite uh, servicii publice uh, furnizate prin mijloace electronice. De exemplu, o companie din Germania nu poate furniza uh, servicii prin mijloace electronice în Franța, pentru că legislația din această țară uh, Uh, cere să existe un uh, certificat digital obținut în Franța, lucru care se poate realiza doar dacă acea companie este înregistrată pe teritoriul Franței. De aceea salut dezvoltarea proiectelor STORC și PELPOP, uh, care sunt dedicate interoperabilității pentru identitatea electronică și, de asemenea, pentru achizițiile publice prin mijloace electronice. Aceste două proiecte se vor, se vor finaliza la sfârșitul anului 2011. Din câte știu uh, eu, uh, urmează ca în luna octombrie Comisia Europeană să prezinte un plan de acțiune pentru guvernarea electronică. Îl așteptăm cu interes și aș dori ca în acest plan de acțiune pentru e-government partea de securitate și de asemenea partea de interoperabilitate pentru semnătura electronică uh, și pentru identitatea electronică Uh, să fie elemente extrem de importante. Închei cu a face o referire la orașele inteligente, uh, contorizarea inteligentă, uh, reprezintă un tip de serviciu care poate contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni. O felicit din nou pe doamna raportor și sunt convinsă că mâine votul va fi unul care să demareze practic activitatea în domeniul agendei digitale. Mulțumesc! Herr Tsoukalas. Monsieur Tsoukalas, it's your turn. Domnul Tsoukalas, iar în dumneavoastră. Aș ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, am solicitat să intervin. În primul rând pentru a-i mulțumi doamnei Pilar del Castillo pentru raportul excelent. Aș vrea să le mulțumesc și colegilor care cu foarte multă atenție au examinat un instrument foarte important, atât de important pe care îl pune Parlamentul European la dispoziția cetățenilor pentru a înțelege politicile mai bine. Trebuie să înțelegem că suntem pe calea de a, pe calea de a discuta viitorul Europei, așa cum va arăta el în noua societate a secolului 21. O mare parte a activităților cetățenilor, precum și ale ale organismelor publice vor depinde de aceste tehnologii. Avem deja un anunț din partea Comisiei americane pentru telecomunicații Administrația Statelor Unite încearcă astfel să dea cetățenilor, școlilor și a altor centre să le pună la dispoziție mijloacele prin care să-și îndeplinească activitatea. Este o provocare pentru Europa dacă viziunea noastră pentru 2020 este într-adevăr ideea de excelență. Dacă dorim să continuăm să ne bazăm pe societatea bazată pe cunoaștere mai ales. Colegii s-au referit la tineri și la acea fractură digitală. Această fanie, fractură digitală, începe să dea de furcă societății, izolând Um, tineri și transformând tineri de 17 ani în uh, analfabeti din punct de vedere tehnic și digital. Ceea ce este foarte grav pentru o persoană care abia își începe cariera. Problema este că nu avem o adevărată revoluție informațională. se vorbește despre revoluție în momentul în care se acordă oricărui cetățean posibilitatea de a avansa. În prezent, oricine poate apăsa pe întrerupător și să aprindă astfel lumina, însă până în ziua în care tehnologia informației va ajunge la această stare, mai avem încă drum lung de parcurs. De dimineață am vorbit despre mediul inteligent al internetului. Acesta ar putea fi un răspuns pentru toate rezervele pe care le avem. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor și cred că Uniunea Europeană va avea de câștigat de pe urma acestui instrument pe care Parlamentul European îl pune la dispoziție. Mulțumesc! Domnul Lambert are cuvântul ca ultim vorbitor. For giving me the floor and so I will not abuse. Mulțumesc mm, că mi-ați dat cuvântul, să știți că nu abuzez de răbdarea dumneavoastră, va fi foarte scurt. Majoritatea dintre lucrurile pe care le are de spus grupul nostru au fost deja spuse. Mulțumim noi, Pilar, în primul rând pentru rapiditatea cu care a lucrat, în al doilea rând pentru că a inclus uh, majoritatea ideilor noastre te-ai ținut de cuvânt, Pilar, ai spus că vei încerca să incluzi totuși așa ai făcut. Mai am totuși o mențiune de făcut legată de crearea paragrafului 19a. Am avut o discuție lungă legată de amendamentul 138 și n-aș vrea să reluăm această discuție. Deci nu voi menționa această problemă pentru că aliniatul 19 în sine, în reformularea actuală, este suficient, vorbește suficient despre nevoia unui echilibru între drepturile de autor și difuzarea conținutului cultural pe internet. Deci, eu aș păstra punctul 19 și 19b. La 19b spuneți că este nevoie de a se găsi un model nou pentru a asigura drept și a garanta drepturile de autor, autori care să fie încurajați prin difuzarea operelor pe internet. E adevărat, uh, nu avem încă acest model și este într-adevăr un lucru care trebuie rezolvat urgent. Însă, după părerea mea, combinația 19 cu 19 este suficientă. Nu cred că mai avem nevoie de punctul 19a, care nu știu ce aduce altceva decât să dea ocazia de a redeschide o discuție mai veche. În afară de această observație, nu mai am nimic de spus. Uh, ați uh, făcut uh, eforturi excelente, așa încât mă opresc aici și vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor și pe final dau cuvântul Comisiei, domnului director general. Dar înainte de a face acest lucru, Doresc să vă anunț că domnul Colasanti este astăzi uh, ultima dată la noi, cel puțin în această calitate, pentru că peste trei zile va avea mereu timp liber. Și dorim toate cele bune pentru noua etapă, însă am dorit să vă mulțumim și pentru buna colaborare din ultimele luni, din ultimii ani. Au fost tot mereu dezbateri, certuri uneori, dar uh, și rezultate foarte bune, de aceea mii de mulțumiri încă o dată. Și dacă pe final ne ajutați să ajungem la un bun final și cu acest proiect, uh, vom fi foarte îndatorați. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste cuvinte. Mulțumesc pentru uh, sprijinul pe care ni l-ați acordat mie și comisiei. Cred că este <clears throat> o onoare de a face parte din uh, instituțiile europene pentru că ai senzația, contribui cu ceva la bunul mers al lucrurilor, chiar dacă uneori Parlamentul și Comisia nu sunt de aceeași părere. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru sprijin Chiar dacă părăsesc comisia, voi continua să fiu activ în domenii care au de-a face cu activitatea noastră. Până la finele lui 2010 voi mai activa pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește guvernanța internetului. Dar Voi reveni la subiectul actual și voi spune câteva cuvinte în ceea ce privește acest raport. Process and then two în primul rând, calendarul, procesul și apoi două aspecte privind raportul. În primul rând, lucrurile merg în conformitate cu planul inițial. Raportul va fi votat mâine în comisia noastră și apoi în sesiunea plenară din aprilie. Asta ne va da suficient timp să includem contribuția noastră în documentul pe care îl va pregăti Comisia pentru Agenda Digitală și promit doamnei Nibel că la Comisie suntem perfect conștienți de importanța crescândă a Parlamentului și acest lucru va fi reflectat pe deplin în modul în care vom uh, considera și aborda uh, contribuția Parlamentului. Spuneam că îi face două comentarii cu privire la acest raport. Primul comentariu se referă la un lucru deja subliniat de mulți vorbitori, și anume punctul pe care se concentrează în principal raportul și, în al doilea rând, lucrul pe care îl consider ca cel mai important din raport cu adevărat, și anume importanța obținerii unor rezultate concrete. Punctul central n-a fost ușor de stabilit. Și concentrarea pe puncte specifice, acest lucru a fost greu de realizat, pentru că domeniul este extrem de vast și conține multe subdomenii. Uh, uitați-vă la documentele adoptate de reprezentanții industriei de resort, documente prezentate la Madrid, pentru că au fost stabilite în colaborare cu președinția spaniolă. Uh, sunt acolo 78 de recomandări și asta ne arată cât de vast este domeniul uh, reprezentat de această, acoperit de această agendă digitală. Înseamnă asta reușiți să vă concentrați pe anumite elemente specifice, nevoie de infrastructură, nevoia unei piețe unice <clears throat> pentru a permite măsurarea progresului înregistrat și, după cum spuneam și în prezentare, toate acestea centrate pe utilizator ca scop final pe măsurile pe care le-ați prevăzut acolo în materie de competențe și așa mai departe. Deci raportul conține într-adevăr elemente importante și ne oferă o serie de repere eh, semnificative care ne vor ajuta în activitatea noastră. Trec acum la al doilea aspect pe care îl consider ca fiind probabil de cea mai mare importanță în acest caz. Evident, situația în materie de a promova TIC în ziua de astăzi diferă de ceea ce aveam acum 5 sau 10 ani, pentru că s-a schimbat contextul, pentru că au apărut noi tehnologii. Însă, în mare, nevoia de a obține rezultate mai bune în acest sens a fost totdeauna prezentă și va rămâne întotdeauna prezentă. Ce s-a schimbat însă este imperativul sub care ne aflăm și avem nevoie imperativ, în mod imperativ de rezultate. Iar raportul dumneavoastră subliniază tocmai acest fapt. Da, fapt, s-au spus anumite lucruri de câteva ori, dar de data asta trebuie să demonstrăm că într-adevăr uh, spunem ce trebuie a spus și vrem rezultate concrete. De aceea salut curajul de care ați dat dumneavoastră dovadă când a solicitat niște repere mai clare, <clears throat> și în comisie am stabilit uh, anumite repere fixe, am făcut tot timpul analize privind evoluția, evoluția din statele membre, însă solicitarea dumneavoastră este să facem acest lucru chiar mai vizibil decât înainte și de asemenea să ne asigurăm că există, anumite, se pune anumită presiune în mod colectiv pe cei cărora revine răspunderea de a pune în aplicare măsurile adoptate. De asemenea, mă bucur să văd cât de mult ați pun, puneți accentul pe punerea în aplicare a legislației în general, dar mai ales al cadrului de reglementare. Dacă avem un set de reguli, acestea trebuie aplicate și în acest domeniu încă rămân multe lucruri de făcut. Prin urmare, salut interesul pe care dumneavoastră l-ați exprimat din acest punct de vedere și trebuie să vedem împreună cu președinția spaniolă uh, dacă vom avea într-adevăr posibilitatea de a discuta la următorul Consiliu <clears throat> elemente privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare, aplicarea noi proceduri și așa mai departe, procedura articol 7. Vă mulțumesc prin urmare pentru ce ați făcut și pentru că ați pus accentul tocmai pe obținerea de rezultate, pe punerea în aplicare a măsurilor adate decise. Mulțumesc, domnilor și domnilor, astfel se finalizează dezbaterea noastră de astăzi se încheie practic întreaga dezbatere pentru că mâine va avea loc votul. <clears throat> Cine dorește va trebui ca în cursul nopții să încerce să mai uh, modifice majoritățile. Permiteți-mi să anunț următorul punct de pe ordinea de zi, guvernarea internetului, etapele următoare, raportor, colegul nostru Francisco Sosa Wagner, pe care îl invit să ia cuvântul, vă rog. Muchas, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. Como esta, como esta... Mulțumesc, domnule președinte. Această comisie tratează o mare diversitate de teme. De aceea, permiteți-mi pe scurt să vă aduc aminte despre ce este vorba în acest raport. Este vorba, așa cum spuneți, despre gestionarea internetului. Și un rol foarte important la nivel mondial îl joacă aici uh, ICANN, este o organizație sui generis, unică în felul ei, înregistrată în Statele Unite, conform legislației Statelor Unite, mai precis conform legislației californiene, de aceea au fost uh, foarte multe plângeri uh, la nivel uh, internațional împotriva acestei organizații. Există tot felul de opinii. Există voci care spun că această organizație de drept privat ar trebui uh, eliminată și că această misiune ar trebui transferată Națiunilor Unite și au fost propuse și alte instituții internaționale. Și așa cum vă spuneam și la ultima noastră reuniune, <clears throat> plecând de la datele prezentate de Comisia Europeană în comunicarea sa, sunt de părere că ar trebui să sprijinim menținerea acestei organizații americane, dar ar trebui să pledăm pentru o reformă din temelia acestei organizații. Susținem așadar următorul punct de vedere și anume al reformării ICAN. Imagina, imaginați-vă, dragi colegi, dragi prieteni, că internetul este un spațiu al flexibilității, un instrument flexibil și de aceea gestionarea acestui spațiu nu poate fi doar la îndemâna ICAN, care este o organizație foarte rigidă. De aceea, această dinamică a internetului trebuie să se reflecte și în cadrul organizației care îl gestionează. Iar organizația care controlează la nivel mondial gestionarea internetului trebuie să reacționeze în mod corespunzător și vom încerca să atingem acest deziderat prin raportul Parlamentului European. în umila mea opinie, trebuie să reținem că internetul este un bun universal a cărui control unilateral prin intermediul unui singur guvern a dus la numeroase critici. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să dezvolte o strategie prin care să expună un punct de vedere unic al Uniunii Europene atât uh, în fața organismelor internaționale, cât și în relațiile cu Statele Unite. În plus, raportorul dumneavoastră, împreună cu alți colegi din această comisie, este de părere că și economia privată ar trebui să aibă un rol în ceea ce privește gestionarea internetului. Este un domeniu foarte specific și aici se întrepătrund uh, aspecte de drept uh, public și de drept uh, privat. De aceea și gestionarea internetului este o temă atât de interesantă. În ceea ce privește această organizație ICAN, în măsura în care acest raport va fi adoptat ca atare, vom încerca ca această organizație să devină mult mai concretă. Am creat uh, deja în acest moment uh, organisme de revizuire în care să fie reprezentate diferitele regiuni pentru a reflecta și diversitatea mondială a utilizatorilor de internet. De aceea, dorim ca toate aceste mecanisme să fie într-adevăr utilizate, aceste instrumente oferite de noile comisii de control. În plus, aș dori să mai subliniez și importanța Comitetului Consultativ Guvernamental, care poate emite recomandări, însă rolul acestui organism ar trebui întărit, pentru că în acest fel putem veghea la implicarea diferitelor părți ale lumii în ceea ce privește gestionarea internetului. În plus, mai trebuie amintit și faptul că diversitatea națională trebuie să se păstreze și în ceea ce privește personalul ICAN. În momentul de față, în ceea ce privește finanțarea, aceasta este asigurată în totalitate de uh, în Statele Unite. De aceea ar trebui să ne îngrijim ca resursele de finanțare să se diversifice pentru ca mecanismele de control să nu mai fie unilaterale. În plus, dorim să menținem și formul pentru guvernarea internetului FGI, pentru că acest uh, forum s-a bucurat de un succes deosebit. Forumul în cadrul uh, căruia au putut fi exprimate diferite opinii uh, a sectoarelor implicate în guvernarea internetului. Dacă citiți raportul meu, veți constata că acest for a tratat multe teme chiar și au putut fi soluționate o serie de uh, probleme pe care am încercat să uh, le punctez și în documentul de lucru care v-a fost transmit. Parlamentul European dorește așadar să sprijine activitatea Comisiei și a Consiliului a președinției spaniole. La Vilnius este prevăzută următoarea întâlnire a acestui forum internațional. Știți cu toții că internetul este un domeniu în care apar uh, zi de zi informații noi. Și la nivel uh, mondial uh, și mass media folosește internetul ca sursă de informație. Sunt, uh, desigur, chestiuni care nu au putut fi abordate în acest raport, dar care sunt uh, foarte importante. De aceea este imperios necesar ca instituțiile europene să abordeze aceste uh, chestiuni. În mare parte se face acest lucru, am văzut și în raportul anterior al colegii de Castilio. Însă ar trebui să ne concentrăm asupra <clears throat> accesibilității internetului, protejarea sferei private, protejarea dreptului de autor, competitivitate, combaterea criminalității, dar în special protejarea tinerilor. Toate acestea sunt aspecte care fac obiectul uh, mass media deseori și care sunt tratate și în multe documente ale Uniunii Europene. Dar în acest caz, în raportul meu, nu pot face decât uh, trimitere la documentele care sunt abordate de alte foruri europene, pentru că eforturile noastre trebuie să se concentreze punctual asupra gestionării internetului, asupra modului concret de organizare. Permiteți-mi să mai adaug că raportorul uh, susține propunerea președinției spaniole de a redacta o carta a utilizatorilor internet și în aceeași măsură de a consfinți și dreptul de acces la internet. Din punct de vedere organizatoric, instituțiile europene trebuie să se coordoneze în ceea ce privește relația cu ICAN. Această coordonare nu a fost uh, întotdeauna cea mai bună. Forurile europene au relații cu ICAN care nu sunt uh, întotdeauna optime din punct de vedere administrativ și uneori au existat uh, și inadvertențe în ceea ce privește acțiunile Comisiei și acțiunile Consiliului în acest sens. Cum este momentul să corelăm aceste puncte de vedere? pentru ca organele europene să vorbească cu o singură voce. În final, permiteți-mi să mai adaug că guvernarea internetului este până la urmă tema acestui raport și care reprezintă într-adevăr o șansă importantă pentru ca Europa să fie prezentă și să își expună punctul de vedere în ceea ce privește gestiunea internetului să vorbesc cu, la unison la nivel mondial. Este un domeniu important în care putem să le arătăm cetățenilor că Europa vorbește la unison atunci când uh, tratează aceste subiecte la nivel mondial. Mulțumesc. Spune președintele, are cuvântul doamna Țicău. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele doamnei Catherine Trautman, raportor din umbră al grupului nostru, care nu este de față, însă voi exprima punctul de vedere al domniei sale. Doamna Trautman ar dori să-i mulțumească domnului Sosa Wagner pentru documentul de lucru util pentru cei din Parlament și din afara lui care nu sunt implicați în acest domeniu, iar ajuta deci pe aceștia să înțeleagă subiectul și alegerile ce trebuie făcute. În afară de aceasta, există câteva afirmații tehnice mai degrabă imprecise va, le va discuta pe acestea direct uh, prin e-mail cu domnul Sosa Wagner. Pe fond, este de acord cu domnul raportor care susține abordarea formulată până acum de instituțiile europene în direcția unei definiri mai bune a responsabilităților organizației ICANN. Acest document uh, prezintă și celelalte opțiuni care nu sunt uh, acceptabile. Nu este acceptabilă o privatizare totală pentru că aceasta nu ar garanta îndeplinirea de către ICAN a sarcinilor sale. Trebuie găsit un echilibru foarte fin și obiectivul dificil este să se coordoneze niște resurse ce uh, revin sectorului privat care le folosește acesta în urmă, uh, păstrând totuși răspunderea față de comunitatea internațională. Legat de ICANN, ar fi bine să găsim o soluție inteligentă prin care să continuăm discuția legată de funcția IANA. În afară de acest punct de bază, doamna Trautmann ar dori să adauge și că E adevărat, pe de-o parte, că guvernarea internetului se bazează pe ICANN, însă ICANN nu este singura organizație răspunzătoare. Sunt și alte structuri și foruri care ar merita să fie luate în considerare, de exemplu ITEF sau ISOC. În fine, Rămâne o întrebare pentru doamna Trautmann, care este cea mai bună metodă de a articula lucrurile în platformă regională și locală prin intermediul unor reuniuni globale. În general, doamna Trautmann speră că acest document va contribui la justificarea unei implicări crescute a tuturor instituțiilor europene abordând și adoptând responsabilități din partea grupului la nivel înalt, la nivelul diferitelor foruri ce se ocupă de guvernarea internetului. Discuția de fond continuă și este, pe de o parte, dificil să o închidem noi în mod unilateral, trebuie totuși să avem o abordare clară, clară pentru că altfel se vor lua deciziile fără noi. Mulțumesc! Dankeschön. Ähm, ich sehe im Moment keine Wortmeldung, dann darf ich... Mulțumesc, nu văd să mai dorească cineva să intervină. Îi dau atunci cuvântul domnului Nivol de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa. Suntem 100% de acord că e un subiect important care acoperă multe domenii. Proprietate intelectuală, protecția datelor, securitate și tot ce am discutat noi împreună. Sunt de asemenea de acord 100% cu ideea că vorbim despre o resursă publică globală și nu poate uh, să fie gestionată de o singură țară sunt de aici, sunt aici de acord cu ce spunea doamna Trautmann. Vom face un prim pas spre internaționalizare sau globalizare. E vorba de... În calitate de comitet consultativ la ICAN, trebuie să știm acest lucru, indiferent dacă comitetul director acceptă sau nu aceste sugestii. Chestiunea rămâne deschisă. și să nu uităm, deci, că e vorba de un comitet consultativ. O ultimă idee, forumul pentru guvernarea internetului este un subiect foarte important. Suntem recunoscători Parlamentului că prin participarea sa activă la diferite organisme legate de acest forum a subliniat și a consolidat rolul nostru. Sperăm că vom avea parte de același uh, sprijin și la Charmel cei cu, și la prima rundă de la Vilnius și încă un lucru pentru domnul Carlos Sante. Am spus că este deja disponibil în calitate de candidat. Aș vrea să subliniez, spune reprezentantul Comisiei, importanța acestui proces importanța angajamentelor noastre Acest raport subliniază că ICAN ar trebui să-și îmbunătățească activitatea în patru domenii. Una dintre ele foarte importantă este transparența și responsabilitatea. Această expresie se referă exact la relația cu acest comitet consultativ uh, guvernamental și la acea relație ciudată despre care vorbea domnul Francisco Sosa Wagner. Este un lucru important acesta și Uniunea Europeană, Comisia Europeană a salutat acest pas. Din păcate însă, nu pot spune că aceste comisii de control care vor fi înființate au un mecanism de control propriu-zis. Însă sperăm că ele vor avea o influență pozitivă, pentru că ele va trebui să facă recomandări pe care apoi să le și urmărească. Uniunea Europeană a solicitat Comisiei să fie activă în acest proces, să monitorizeze compoziția comisiilor de, componența comisiilor de control și să asigure independența membrilor acestora. Comisia a fost într-adevăr activă în acest domeniu. După cum am spus, am reacționat, am discutat cu statele membre în cadrul unui grup informal de lucru, am discutat despre implicațiile angajamentelor de data ce au fost anunțate. Spre sfârșitul anului trecut, Comisia a făcut și un pas suplimentar. A propus un voluntar pentru una dintre comisiile de control, cea legată de transparență și responsabilitate. Doamna Reding fost uh, comisar pentru societatea informațională, m-a oferit pe mine ca voluntar. Ieri s-a publicat uh, lista de înscrieri pentru acest post și până mâine ar trebui să se cunoască componența completă a acestei prime comisii de control. Vom începe, sperăm, în aprilie după ce auzim punctele de vedere ale tuturor protagoniștilor. Mulțumesc! Wagner wollte noch ein Wort sagen. Mulțumesc, domnul Zuza Wagner, doresc să mai adauge ceva. Da, decir că agradezco mucho las... Domnule președinte, aș dori doar să spun că sunt extrem de recunoscător pentru comentariile atât de binevoitoare referitoare la mine și la munca depusă de mine, comentarii pe care am de la colegii mei. În ceea ce privește comentariul domnului Trautman, domnia sa este categoric uh, extrem de pricepută în acest domeniu. Același lucru se aplică și spuselor uh, vor, uh, reprezentantului comisiei, care a făcut niște comentarii deosebit de interesante. Când te ocupi de o temă ca cea de față, te confrunți cu un domeniu absolut fascinant, pentru că sunt lucruri noi care apar tot timpul și, într-adevăr, trebuie să rămâi mereu la curent cu ele. Trebuie să nu-ți scape nimic. Uh, după ce vom vota asupra acestui document, probabil deja va trebui să ne concentrăm asupra unor aspecte care s-au schimbat, pentru că atât de rapidă este schimbarea în domeniul de care ne ocupăm. Oricum, eu am să iau în considerare toate comentariile făcute aici și consider că putem uh, trece mai departe și să dăm o formă finală unei rezoluții. Însă, după cum spuneam și anterior, rolul meu a fost unul destul de modest și mă, sunt extrem de recunoscător colegilor mei și personalului meu pentru ajutorul pe care mi l-au oferit. După cum știți, pe 4 mai vom avea o audiere a unor experți. Vom avea atunci ocazia să discutăm direct cu aceste persoane extrem de calificate pe 4 mai. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori doar să spun că 6 mai este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Acum să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 9, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă. Raportor este colegul nostru Paul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Proprietatea intelectuală, copyright în Europa sunt teme care ne preocupă foarte mult în momentul de față pentru că viteza comunicațiilor la nivel internațional s-a accelerat, iar astfel transferul de conținuturi pe internet capătă o importanță din ce în ce mai mare la fel și în ceea ce privește celelalte mijloace tehnice. Aici nu este vorba doar de mijloacele tehnice, ci de conținuturile, conținuturile care ar trebui să facă aspectul un, unui cadru de reglementări sistematic pentru ca și furnizorii de servicii să poată face acest lucru uh, transfrontalier. De aceea trebuie ca și drepturile acestora trebuie să fie protejate, fapt pentru care am optat pentru introducerea biroului unic unde cu puțină birocrație și în mod transparent să se facă acest lucru. De aceea, pentru Uniunea Europeană este foarte important să avem un cadru de reglementări unic. Din acest motiv și European Broadcasting Union uh, am asistat uh, cu contribuția acestora la o dezbatere foarte interesantă în Parlament. Și de aceea trebuie să solicităm Comisiei să vină cu un sistem uh, mult mai simplu și mult mai sistematic. Pentru mine, punctul decisiv este să creăm o piață internă și în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală și să eliminăm acele obstacole, în special pentru întreprinderile medii și mijlocii. Ar trebui să oferim șansa și cetățenilor noștri să uh, poată să-și poată recepta propria limbă în toate celelalte state ale Uniunii Europene și să nu există legislație care să împiedice un cetățean al Uniunii Europene să recepționeze conținuturi digitale în alt stat, în propria sa limbă. Avem 23 de limbi, fiecare limbă are importanța sa și aș dori și în calitate de vorbitor de limbă germană Aș dori ca și în Spania să pot uh, asculta o emisiune în limba franceză și și când sunt în Ungaria să pot asculta o emisiune în limba italiană. Eu cred că fiecare dintre cetățenii noștri are dreptul să poată asculta, să consume așadar conținuturi în limba originală oriunde s-ar afla în Europa. și de aceea trebuie să asigurăm și această identitate culturală. Indiferent de forma de emisiune, dacă este o emisiune transmisă, liniar sau nu, fiecare cetățean ar trebui să aibă posibilitatea, oriunde se află în Europa, să recepționeze astfel de conținuturi, fără o afacere ilegal. Eu cred că am găsit soluții foarte bune Uh, sunt uh, de asemenea deschis ca în cazul dezbaterilor să mai iau notă și de sugestiile dumneavoastră. Noi uh, trebuie să redactăm aici un aviz, dar cred că comisia noastră ar trebui să stabilească standardele spre care Europa ar trebui să tindă în acest sens. Aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice. Sugestiile au fost foarte constructive, am colaborat foarte bine și sunt convins că vom ajunge la un rezultat excelent. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Dacă uh, se dorește cuvântul, doamna Țicău. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor uh, din umbră, doresc să mulțumesc domnului Rubic și pentru colaborare, în primul rând, dar uh, și pentru um, opinia domniei sale. Subiectul este unul uh, extrem de interesant uh, și de actualitate. Aș dori să subliniez însă faptul că um, licențele um, la nivel european, cu acoperire europeană, pot fi, putem discuta despre ele doar după ce se realizează un studiu de impact pentru a se putea ține cont de specificul fiecărei industrii de conținut. Este o cu totul altă situație în cazul filmelor, uh, spre deosebire de uh, domeniul uh, muzicii. Uh, de asemenea, aș uh, dori să um, atrag atenția asupra um, paragrafului uh, numărul 2 Uh, care se referă la licențele bazate pe limbă. Uh, eu am propus un amendament uh, numărul 6 la care aș propune um, o prin care am propus de fapt utilizarea posibilității de dublare sau de subtitrare pentru a furniza o lucrare în mai multe limbi Uh, și eventual uh, aici înțeleg uh, propunerea domnului Rubic, eventual aș putea face un amendament oral și anume să adaug la amendamentul inițial numărul 6 o formulare de genul cât și consumatorilor de a avea acces la lucrare în limba care aceasta a fost produsă. În felul acesta acoperim și interesul consumatorului de a avea acces la lucrare în limba originală, dar de a putea fi difuzată în mai multe limbi, fără însă, și aici subliniez, fără însă a crea licențe bazate pe limbă. Pentru că în felul acesta s-ar putea crea monopol uh, și prețuri foarte mari uh, pentru limbile de circulație largă cu acoperire mare, iar pentru limbi care sunt mai puțin circulate să existe probleme. Distribuitorii să nu fie interesați să aibă licențele pentru o lucrare într-o anumită limbă. Și de asemenea, nu există o politică europeană în domeniul uh, limbilor. Există uh, la nivelul fiecărui stat membru o politică națională, sunt limbi oficiale, sunt limbi utilizate, există minorități, Uh, și cred că intrăm într-un uh, subiect uh, extrem de delicat. De asemenea, am mai făcut un amendament la care, cu acordul dumneavoastră, voi veni cu un amendament oral și anume am atras atenția că în ceea ce privește drepturile de autor în societatea informațională, din păcate, pentru că există acele nouă excepții pe care statele membre le-au interpretat în mod diferit, Uh, s-au creat deja, s-a creat în diferite state membre o anumită jurisprudență, deci aceea specie este tratată în mod diferit în diferite state membre, companiile sunt multinaționale și de aceea pentru a exista o certitudine juridică am uh, propus uh, Comisiei să ia în considerare revizuirea directivei privind drepturile de autor în societatea informațională, Uh, evident, uh, am, uh, voi veni cu amendamentul oral care respectă exact formularea pe care am votat-o cu toții în cadrul acordului dintre Parlament și Comisie, acord pe care l-am votat înainte de votul acordat Comisiei Europene, astfel încât să ținem cont de dreptul de inițiativă a, al Comisiei Europene. În rest am încercat uh, și am reușit, uh, zic eu, împreună cu domnul uh, Rubic, să ajungem la niște amendamente de compromis care protejează drepturile utilizatorilor și în același timp nu redeschidem anumite dezbateri privind reglementările în domeniul uh, telecom, însă subliniem uh, faptul că drepturile uh, utilizatorilor în societatea informațională trebuie protejate, atât securitatea lor cât și accesul la date cu caracter personal și viața privată. Mulțumesc! Danke sehr, Herr Karin. Mulțumesc, domnule. Lin. Um, uh, Aș dori să-i mulțumesc în primul rând colegului nostru pentru munca depusă. Subiectul este într-adevăr unul extrem de complex și este greu să legiferezi cu precizie în acest domeniu. Va fi într-adevăr una dintre principalele provocări pentru actuala, uh, pentru actualul legislativ. Este greu, după cum spuneam, să stabilești un cadru de reglementare pentru un domeniu care se schimbă neîncetat și se schimbă cu o viteză extraordinară. Țintele se schimbă permanent. Noi, ca instituție, trebuie să abordăm această problemă într-un spectru extrem de larg, pe cât de larg posibil și să stabilim un cadru de reglementare care să nu fie deja depășit în momentul în care este aprobat. Acest cadru legislativ va trebui să poată să evolueze la rândul său pe măsură ce contextul se modifică. Înțeleg că este deosebit de greu să faci acest lucru și mi închipui cât de greu le-a fost raportorilor să uh, realizeze într-adevăr ceva valabil. Îl felicit prin urmare pe raportor și sunt de acord cu opiniile exprimate acolo. Iar exista totuși două sau trei lucruri la care aș dori să mă refer, dar după ce am văzut câteva dintre amendamentele propuse. Uh, Amendamentul 5 se refer, face diferența între falsificarea cu caracter comercial și cu caracter necomercial, contrafaceri. După mine, această distinție este absolut artificială. Este o distinție care nu face decât să complice munca ce ne revine. Trebuie, într-adevăr, să rezolvăm problema contrafacerilor sau să facem ceva în acest sens. Pirateria este omniprezentă și există o serie de posibile soluții, însă o astfel de distinție nu ne ajută deloc, din punctul meu de vedere. Trecând mai departe la amendamentul 25, sunt de acord că trebuie să încercăm să să ajungem la un sistem uh, cât mai bine armonizat și eventual armonizat integral, însă n-aș dori să ne deplasăm prea repede, mult prea repede, spre o armonizare imediată. Sunt de acord cu ce a spus uh, antevorbitoarea mea în acest sens. Trebuie să avem evaluări și studii de impact numai astfel vom reuși să înțelegem pe deplin unde ne aflăm în prezent și mai ales ce se va întâmpla în materie de progrese tehnologice în următoarele luni, săptămâni, luni sau ani. Asta pentru că viteza cu care se mișcă tehnologia este absolut uimitoare. Consider, prin urmare, că este esențial să facem acest lucru. În final, amendamentul 15, care mi aparține, ceream acolo măsuri concrete, asta în loc de sancțiuni concrete sau eficiente. Asta nu pentru că mă opun sancțiunilor din principiu. Motivul pentru care am făcut ce am făcut a fost spunând actions, acțiuni sau măsuri, asta nu mai că ne dă posibilitatea să impunem și sancțiuni, ci ne dă posibilitatea să reacționăm în mod proactiv, creând mediul adecvat care va permite industriei să progreseze la rândul ei. Și am să vă dau un exemplu. Recent m-am întâlnit cu autoritatea de reglementare în materie de dreptul de proprietate intelectuală în Regatul Unit și ei mi-au spus că practic toate tranzacțiile comerciale care implică contrafaceri se fac cu ajutorul cărților de credit. Putem să facem foarte multe în acest sens, tocmai pentru a pune capăt a, acestor a, tipuri de utilizarea unor instrumente financiare de către oamenii care, în ultimă instanță, desfășoară activități cu caracter criminal sau infracțional sancțiunile în sine nu sunt suficiente. Trebuie, sigur, menținută și această dimensiune de sancțiune, dar nu este singura pe care trebuie să o avem în vedere. Trebuie să încercăm și să punem pe picioare un cadru care să-i permită industriei din domeniu să se descurce și singură și și să colaboreze cu noi cred că avem nevoie de evaluări suplimentare și de studii de impact. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut raportul uh, domnului Rubic, precum și inițiativa Parlamentului European pentru consolidarea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală. Este un subiect uh, foarte important, Uh, a stârnit uh, discuții pro și contra care nici acum nu s-au terminat și care poate vor continua și după ce vom aproba acest raport. Eu mă, vor, mă voi referi la un singur aspect, trebuie să-mi susțin și eu punctul de vedere, referitor la faptul că furnizorii de servicii de internet nu trebuie sub nicio formă trași la răspundere pentru acțiune întreprinse de clienții lor și în același timp uh, nu trebuie obligat sub nicio formă uh, la activități de monitorizare și filtrare a traficului rețelei proprii. Mie mi se pare foarte important și am discutat cu multe, multe asociații, fundații legate de acest lucru și susțin în continuare acest lucru. Vă mulțumesc. Angelica Nipler. Doamna Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vin cu câteva observații. Dar pentru început aș dori să-i mulțumesc domnului Rubic pentru excelentul său aviz. Cred că a pus în centrul avizului său acele teme care ne preocupă în mod special în Comisia IDRE. Aș dori să mă refer în primul rând la biroul unic One Stop Shop, care se dorește a fi un instrument mai transparent și mai simplificat de acordarea licențelor. Eu mă bucur că reușim să venim cu formulări atât de concrete în Comisia ITRA, pentru că în comunicarea din septembrie Comisia a susținut alt punct de vedere uh, Uh, spunând că cadrul actual de reglementare ar fi absolut suficient. Eu cred că lucrurile sunt mai diferențiate. Iar în al doilea rând, trebuie privite lucrurile și din uh, principiul consumatorilor. Acest uh, buchet întreg de <clears throat> licențe care trebuie organizate în momentul de față uh, poate fi astfel uh, eliminat și, și în acest sens Comisia trebuie să vină cu propuneri. În al doilea rând, uh, problema evaluării de impact, amintită și doamna Țicău și de alți colegi, dat fiind complexitatea acestui uh, subiect care este tratat și la noi în Parlament de foarte multe comisii, cred că ar trebui să ne facem timpul necesar pentru a reflecta asupra acestui subiect din toate perspectivele și pentru a vedea ce fel de consecințe ar implica un astfel de birou unic, centralizat la nivel european și sau dacă se dorește o armonizare uh, a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel european. Acest lucru ar avea consecințe foarte cuprinzătoare în statele membre. Și în Comisia Juridică există un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește uh, evaluarea impactului legislativ pe care îl redactează grupul nostru politic. Și un ultim punct, uh, contrafacere și piraterie. Și în acest uh, domeniu, în ceea ce privește combaterea acestora, nu am făcut uh, progrese prea importante, dar poate că prin intermediul acestui observator european vom putea dezvolta niște standarde comune. Eu cred că aceasta este o abordare pe care uh, pot să o sprijin pe deplin. Încă o dată, Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului și sper că mâine uh, va găsi suficientă susținere pentru propunerea sa. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să uh, felicit pe raportorul, domnul Rubin, pentru atenția pe care o acordă IMM-urilor, care își apără destul de greu interesele. Aș vrea să-mi exprim o anumită dezamăgire legată de documentul propus de comisie, pentru că tema este una foarte importantă, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Avem așteptări legate de această temă, în general legate de drepturile de proprietate, dar mai ales de proprietate intelectuală și ni se propune înființarea unui observator european de combaterea contrafacerii și un soi de coordonare administrativă. Eu unul sunt uh, puțin dezamăgit de acest uh, document care, în cazul unui asemenea subiect de asemenea importanță, putea să facă niște propuneri mai ferme. La punctul 3, apoi, poate problema de traducere, se folosește expresia garanta vânzarea de mărfuri pe internet. Mi se pare destul de stângaci acest uh, cuvânt. Ar trebui să se vorbească despre combaterea contrafacerii. Dar asta e o chestiune de detaliu. Mulțumesc. Darf der Kommission das Wort geben? Vă mulțumesc și dau cuvântul Comisiei. Presupun că din partea Comisiei va vorbi domnul Stancicas sau altcineva? Am greșit? Cine dorește să vorbească din partea comisiei? Nu e reprezentată comisia? Bine, nu e absolut necesar. Aș dori să le întreb pe domnul Rubic dacă dorește să mai adaugi ceva sau dacă putem uh, finaliza acest punct. Vă rog. Și aș dori să mulțumesc uh, celor care m-au sprijinit. Așa cum spunea și domnul Odi, pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru industria creatoare, proprietatea intelectuală este un bun important și este de asemenea important ca cetățenii noștri să aibă acces la versiunile originale. Cred că în acest sens există un consens pentru care aș dori să vă mulțumesc președintele. Astfel am finalizat și acest punct, iar uh, mâine se va trece la adoptare. Punctul 10, documentul uh, Comisiei, Cartea Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. Raportor, colegul nostru Gilles Chichester. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns, se pare, tocmai la țanc. Aș dori să vă prezint amendamentele la raport. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului pentru munca depusă. Au făcut o treabă extraordinară. Au formulat o serie de amendamente de compromis. Sper că acestea vor asigura sprijinul larg pentru raportul final. Ar mai exista unul sau două aspecte asupra cărora nu am căzut complet de acord și, prin urmare, va trebui să le votăm. <clears throat> să le punem la vot, însă cred că în ultimă instanță soluțiile găsite sunt adecvate. N-aș vrea să intru în detalii, însă doresc să le spun colegilor că dacă uneori nu am fost de acord cu domnia lor a fost pentru că eu consider că trebuie să rămânem în sfera de competență a acestei comisii și nu trebuie să trecem mai departe să discutăm ierarhizarea deșeurilor și așa mai departe, pentru că asta trebuie discutată în cadrul ENVI și nu la noi. Consider că așa ar trebui să procedăm. Domnule președinte, altceva n-aș mai avea de spus și i-aș invita pe colegii prezenți să își uh, formuleze eventuale plângeri sau comentarii. Așadar, există plângeri sau uh, observații? Are cuvântul doamna Fiona Hall. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Cecestea, pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă în relația domniei sale cu raportorii din umbră în formularea acestui aviz și cred că am ajuns într-adevăr la o serie de compromisuri extrem de utile. De asemenea, sunt de acord cu domnia sa în sensul că acest aviz trebuie să se concentreze asupra dimensiunii legate strict de sectorul energetic. Uh, biocombustibilii obținuți din deșeuri biologice probabil nu se bucură de toată atenția pe care o merită, pentru că acești biocombustibili sunt deosebit de importanți dacă vrem să atingem într-adevăr acea țintă de 10% energie regenerabilă în sectorul transporturilor. Există anumite aspecte ale cadrului legislativ european care nu ne ajută foarte mult când e vorba de a obține biocombustibil din deșeuri uh, cu, cu, de caracter biologic. De asemenea, problematică este ținta reciclării. Autoritățile locale nu vor să colecteze deșeuri biologice și să le trimită la centrele de reciclare, nu vor să le socotească ca material reciclat. Amendamentul meu încearcă tocmai să rezolve această problemă. Ca să fiu sinceră și mai bucuroasă să constat că nu e nevoie de reglementare legislativă în acest sens și eventual comisia va trebui să determine dacă aceste deșeuri biologice pot fi incluse în categoria mai mare a deșeurilor reciclabile. Asta ne-ar simplifica foarte mult munca, însă oricum doresc să-i mulțumesc domnului Chichester pentru activitatea domniei sale. Mulțumesc, domnule Enciu. Domnule președinte, țin să spun că apreciez foarte mult munca domnului Chichester. A făcut un raport deosebit. Uh, aș vrea să atrag atenția, așa cum a spus-o și dânsul, asupra faptului că uh, această prelucrare a deșeurilor biologice nu este numai în domeniul energiei, este de asemenea și în domeniul ecologiei, mai mult în domeniul ecologiei. Din experiența personală pot să confirm faptul că în afara producerii energiei ă, din aceste deșeuri și a îngrășământului pentru agricultură în același timp, ă, prelucrarea deșeurilor biologice împreună cu recuperarea și reciclarea altor deșeuri care sunt necesare pentru reintroducerea în circuitul economic, face ca uh, în proporție, dintr-o proporție de 100% a gunoiului dus la gropi să se depoziteze numai 15%, ceea ce este foarte important. Uh, aș dori să fac o precizare. Am făcut un amendament în care am dorit să forțez un pic uh, stat, unele state membre care, în care încă nu s-a reușit să se facă o colectare selectivă a gunoiului, până uh, introducerea ideii de uh, acordare de valoare acestui gunoi cu niște investiții destul de mici, în comparativ cu daunele pe care poate să le aducă gunoiul, se poate crea o piață acestor deșeuri, ă, făcându-i pe anumiți, anumite tipuri de oameni care poate trăiesc din această activitate să câștige ceva, iar ă, statele de asemenea să câștige curățenie și, în final, energie. Vă mulțumesc! bedanke mich und gebe der Kollegin von Bremt das Wort. Mulțumesc, are cuvântul colega von Bremt. Ehm, eh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu eh, îl felicit pe raportor, care a întocmit, după părerea mea, un raport foarte bun. Un aviz foarte bun. Amendamentele și amendamentele de compromis redactate ne lasă să înțelegem că mâine vom putea adopta un aviz foarte bun. Am totuși câteva comentarii. Avem un amendament de compromis. Amendamentul 1, de compromis 1, în primul rând, legat de deșeurile biologice, trebuie să punem la punct o ierarhie foarte clară. Avem nevoie de fonduri alocate pentru aceste deșeuri biologice și, dincolo de această discuție, există oarecare diferență de păreri pe care trebuie să o rezolvăm pe viitor. Eu rămân la părerea că în această ierarhie este foarte important să subliniem partea de reciclare mai degrabă de, decât partea de generare de energie. Din punctul de vedere al producerii de emisii de dioxid de carbon, nu trebuie să reducem totul doar la produ producția de energie. Trebuie să ne gândim la um, efectul asupra mediului în general. Politica legată de soluri este un element foarte important și reciclarea prin compost este și e foarte, o posibilitate foarte bună. Însă, după părerea mea, amendamentele de compromis sunt foarte bune și cred că uh, avizul va fi votat, va primi un vot pozitiv mâine. Grupul meu însă dorește să sublinieze faptul că dorim o directivă separată. După părerea mea, importanța subiectului deșeurilor biologice este din ce în ce mai mare. Și trebuie să recunoaștem acest potențial și deci să avem o directivă separată. Mulțumesc! Eh, hvala lepa. Eh, tudi jaz eh, moram... Mulțumesc! Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului, domnule Ciceste. Este un raport excelent și excelent a fost și colaborarea cu ceilalți raportori din umbră. Am pregătit o serie de amendamente și vom uh, putea să le votăm mâine, fiind bine pregătiți. În numele grupului meu pot spune că sprijinim toate amendamentele de compromis și vom sprijini și alte amendamente. Permiteți-mi însă să subliniez două aspecte. Considerăm că deșeurile biologice și reciclarea constituie un uh, aspect esențial, însă nu dorim să exagerăm uh, importanța acestora atunci când vorbim despre combustibil biologic. În al doilea rând, Cre- Cred că ceea ce am putut conveni prin acordurile de compromis nu este suficient și vom vota ca atare. Mulțumesc, până președintele. Dau din nou cuvântul Comisiei, domnul Spumar. Până comisiune, keine da? Nu e nimeni din partea Comisiei? Ba da, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, firește vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest aviz excelent Înțeleg că la Comisia de Energie ne concentrăm mai mult pe aspecte legate de energie, legate de deșeuri biologice. Și aș vrea de asemenea să mulțumesc pentru comentariile membrilor, mai ales colegei care a menționat ierarhia deșeurilor. Să nu uităm că, deși rolul recuperării de energie din deșeuri biologice este unul destul de important, și mai importantă este această ierarhie a deșeurilor. Să nu uităm nici că ierarhia deșeurilor prevede ca în momentul în care anumite analize arată că uh, o altă metodă de gestionare a deșeurilor ar putea avea beneficii mai mari din punct de vedere al mediului. Se poate renunța la ideea de a deșeurilor, însă acestea ar trebui să fie doar excepții. În cazul biocombustibililor s-ar putea ajunge la această excepție, însă numai în cazul în care se fac analize concrete și care dau acest rezultat. În ceea ce privește solicitarea către Comisie să clarifice dacă producția de biocombustibil constituie reciclare, este o formă de reciclare, eu nu am la mine directiva cadru privind deșeurile, însă sunt convins că în definiția conceptului de reciclare sunt, uh, din această definiție este exclusă producția de biocombustibil. E adevărat că la nivelul Uniunii Europene producția, adăugarea producției de biocombustibili în această definiție ar necesita schimbări legislative. Însă aceasta nu uh, elimină posibilitatea ca statele membre să stabilească singure obiective de reciclare și recuperare, atribuind o valoare mai mare producției de biocombustibili. Cred că atât am vrut să spun deocamdată. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă raportorul mai dorește să facă câteva observații pe final, vă rog. Yes, thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc și colegilor pentru observațiile domnilor lor, deosebit de cordiale și amabile. Să revin asupra două puncte. Uh, definirea reciclării îmi aduc aminte că am purtat o dată bătălie în încercarea de a descrie această energie obținută din deșeuri ca o formă de energie regenerabilă. N-aș dori să mă mai întorc acolo și să militez uh, în apărarea acestei cauze, însă înțeleg uh, opinia colegei mele din acest punct de vedere. În ceea ce privește o directivă separată, aș rămâne destul de prudent din acest punct de vedere. Nu sunt sigur că ar trebui să mai avem directive suplimentare. Nu sunt pe deplin convins că o directivă suplimentară ar fi necesară în acest, pre, în acest moment. Deci, probabil, uh, cădem de acord să nu fim de acord din acest punct de vedere. Iar pentru a încheia, pot să vă spun că, într-adevăr, înțeleg că în general, raportul uh, se referă la ierarhia deșeurilor și la gestionarea deșeurilor, însă întrucât noi suntem uh, Comisia pentru Energie și nu pentru Mediu, cred că ar trebui să ne concentrăm strict pe domeniul nostru de competență și asta înseamnă energia obținută din deșeuri și sperăm, sper să producem un document într-adevăr util după votul de mâine. Prin urmare, aș dori să le mulțumesc tuturor celor prezenți pentru colaborarea de care au dat dovadă. Uh, și eu vă mulțumesc și închei astfel dezbaterea. Constat că nu mai dorește nimeni să intervine, astfel încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Încheiem și reuniunea noastră de astăzi, iar peste 5 minute începe reuniunea coordonatorilor. Așadar, ceilalți care nu sunt uh, participanți la reuniunea coordonatorilor. Vă rog să părăsească sala. Mâine ne revedem la 9.30 pentru votare.